Procesul verbal al reuniunii de ieri este disponibil. Există obiecții față de procesul verbal de ieri? Nu? Atunci se consideră adoptat.